Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. To open the meeting of the Regi Committee. Să deschis reuniunea Comisiei Regi. Astăzi uh, avem multe pe ordinea de zi. Noi de la Regi, bun, iată, Haideți să începem, pentru că deja am întârziat 10 uh, minute. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord să adoptăm proiectul de ordine de zi așa cum este el? Are cineva vreo obiecție? Domnul Franistero. That, that, that. Kaitanen comes after our vote. Da, dar e cumva ciudat. Nici obiecție. Nu vreau să spun că Katainen vine după vot. E puțin ciudat. Da, am luat notă de comentariu dumneavoastră. Noi l-am invitat, uh, de fapt, la reuniunea din februarie pe comisar și n-a putut să participe atunci. Așadar, uh, vine la reuniunea de astăzi, domnul Katainen. Da, din nefericire votăm înaintea schimbului de opinii cu domnia sa și de asemenea cu vicepreședintele Băncii Europene pentru Investiții, dar oricum cred că va fi un schimb de opinii foarte interesant și util, chiar dacă este după ce vom vota. Dacă mai are cineva ceva uh, de uh, obiectat la ordinea de zi, nu, astfel încât uh, se consideră ca fiind adoptată. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 26 februarie 2015. Ce-l aveți în dosar. Propun, uh, dacă nu cumva cineva are ceva de obiectat în cursul reuniunii noastre, să fie considerat ca fiind uh, adoptat, dacă sunteți de acord. Foarte bine. Punctul 3, uh, comunicările președintei. Am trei comunicări, două foarte tehnice și una spre informare. Adică vreau să vă reamintesc că probabil că votul va începe de la ora 10, așa că vă rog să vă asigurați că aveți cartele de vot a dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că vor fi și voturi electronice. Deci era doar uh, o notă, ca să vă reamintesc că să aveți cartele dumneavoastră. În locul, în, uh, în al doilea rând, uh, și în legătură cu reuniunile de joi, reuniunile de joi după amiază ale comisiei noastre. Din nefericire, în acest an uh, avem multe reuniuni de jo- în ziua de joi a săptămânii. Și răspund cinstit că atunci când am uh, propus calendarul pentru reuniunile noastre de, de-a lungul întregului an, M-am așteptat o reacție din partea dumneavoastră, să nu s-a produs această reacție, deci da, avem reuniunile de joi, după aceasta mai avem încă trei, uh, în septembrie, octombrie și noiembrie, în ziua de joi a săptămânii. Dar oricum, sunt reuniunile Comisiei Regii și trebuie să lucrăm chiar și joi după amiază. Așadar, vă rog să vă, vă organizați uh, timpul de călătorie în funcție de reuniunile noastre. Din partea mea, eu pot să vă promit că o să încercăm să organizăm uh, în mod echilibrat uh, ordinea de zi, ca rapoartele să fie prezentate rapoartele grupurilor să fie prezentate după amiază, pentru că după amiază e partea cea mai complicată. Întotdeauna am mai încercat deja această formulă, dar n-am prea avut succes cu schimbarea ordinii de zi în ultimul moment, dar vom încerca să ne organizăm mai bine pentru zilele de joi, să ne asigurăm că toate grupurile politice vor fi reprezentate și dimineața și după amiază. Și încă o comunicare. Anul secretariatul va încerca să obținem un calendar mai bun pentru reuniunile noastre, pentru că uh, alte comisii nu au prevăzut atât de multe reuniuni uh, în zilele de joi. Vom încerca să schimbăm lucrurile la crel. Mulțumesc. Credeam că schimbările au survenit uh, mai târziu. Nu mi-am dat seama că avem atât de multe ședințe joia după amiază. Deci data viitoare, dacă aflați uh, lucrurile acestea de vreme, vă rog să ne atrageți atenția, pentru că, bineînțeles, vom protesta activitățile Parlamentului și a com- comisiilor Parlamentului European uh, este foarte importantă, dar și activitățile în circumscripții sunt importante. Și oricum avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a lucra în circumscripții. Și oricum, uh, joia după amiază e greu să plecăm de la, de la Bruxelles înapoi acasă. Poate că cei din Franța sau Belgia sau uh, țările de jos reușesc să se ducă acasă, dar uh, majoritatea dintre noi sunt obligați să rămână aici, la Bruxelles. E imposibil ca raportorii să rămână în fiecare uh, joi după amiază aici. Uh, și tocmai de aceea cred că în cazul în care raportorii nu pot rămâne la ședință, ar trebui să le permiteți unor purtători de cuvânt să ia cuvântul în, uh, în numele lor. În orice caz, e important să, să ne organizăm mai bine, cel puțin data viitoare. Mulțumesc. Thank you. I understand your remark. Mulțumesc, eu înțeleg ce îmi spuneți și avem și experiența din alte reuniuni. Situația aceasta cu reuniunile de joi sperăm să fie un uh, motiv bun pentru mai multă flexibilitate și pentru acceptarea și a supleanților pentru raportor bun. Am înțeles mesajul dumneavoastră și trebuie să spun că e extrem de dificil și pentru mine să ajung uh, în Bulgaria de aici, deci trebuie să plec vineri dimineața și practic pierd întreaga zi de vineri. Without meetings. Da, asta e situația cu reuniunile noastre. Deci trebuie să acceptăm situația și să ne planificăm uh, orarul și programul în consecință poate să încercăm să utilizăm și supleanții pentru unele uh, reuniuni, dar să fim mai flexibili și să ne asigurăm că ne îndeplinim obligațiile pentru Comisia Regii. Încercăm să îmbunătățim lucrurile anul viitor. Bun, și cea de-a treia comunicare a mea e pentru a vă informa că săptămâna trecută am prezidat o delegație a Comisiei noastre pentru, în, în țările de jos prima delegație a noastră din uh, mandatul, din, din, legislatura, din legislația actuală, mă scuzați. Uh, am fost însoțit de domnul Omar și domnul Novakov, doamna Rodriguez și încă doi membri. Și am mai participat și domnul Panisteroi și vreau să-i mulțumesc pentru contribuția pe care a avut-o la programul vizitei și spun că ne-a impresionat uh, vizita din cele de jos. Am da, fost uh, întâmpinați acolo foarte călduros și am avut reuniuni foarte interesante și e clar că e un exemplu pozitiv uh, în legătură cu modul în care efectul fondului, fondului European de Dezvoltare Regională uh, înseamnă creștere, locuri de muncă și dezvoltarea economiei locale, a IMM-urilor. Și o parte importantă a delegației a fost uh, încheierea de parteneriate între guverne, autoritățile locale, mediul de afaceri, universitățile. Am putut vedea cum se încheie aceste parteneriate, ceea ce garantează creșterea și buna desfășurare a proiectelor. Așadar, mulțumesc din nou domnului Farnisteroi și tuturor colegilor care au participat la delegație. Vom avea plăcerea să le mulțumim gazelor noastre în continuare tuturor celor cu care ne-am întâlnit uh, pe durata misiunii noastre în țările de jos. Deci a fost un succes pentru o primă misiune. cum avem vedea care sunt următoarele misiuni pentru acest an. Însă acum uh, am încheiat comunicările, vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe de zi. E vorba de politica de coeziune și revizuirea strategiei Europa 2020. Raportul e domnul Ruas. Avem și raportorii din umbră aici de față, avem și reprezentanții Comisiei Europene. din partea Secretariatului General la Comisiei Europene și de asemenea din partea Directorului General pentru Regiuni, DG Regio. Bun, începem acest schimb de opinii dând cuvântul domnului Ruaș, raportorul. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. În primul rând vreau să încep uh, spunând că timp de 24 de ani eu am fost primar în Portugalia. Asta însemnând că pot să vă spun uh, că mi-a făcut mare plăcere să pot elabora acest raport acum în calitate de membru al Parlamentului European și al Comisiei Regii, mai ales în vederea strategiei Europa 2020, care este pe ordinea de zi. Iar acum aș vrea să vă prezint subțint raportul meu. Mai degrabă m-ar interesa să aflu părerile domnilor voastre Dumneavoastră, sigur, puteți să-mi trimiteți și în scris uh, reacțiile la raportul meu sau în cadrul unor întâlniri bilaterale, informale, puteți să-mi transmiteți opiniile voastre și subliniez asta pentru că obiectivul meu e cel de a elabora un raport din proprie inițiativă privitor la politica de coeziune, politica pentru a revizui strategia Europa 2020, ca să avem o viziune de ansamblu, ținând cont de posibilele evoluții ulterioare, să facem în așa fel ca Uniunea Europeană să fie din ce în ce uh, mai puternică și mai unită. Iar acum uh, dați-mi voie să vă prezint uh, conținutul raportului și contextul Sau, După cum știți, atât Consiliul cât și Comisia au publicat deja diverse documente pe siturile lor internet Prezentarea strategiei 2020 se prevede a fi făcută în primul semestru al acestui an. Comitetul Regiunilor uh, prin, uh, și Comitetul Economic și Social au uh, prezentat două documente, un plan, un blueprint și un studiu al Comitetului Economic și Social care este actualmente supus discuției Acum, pe data de 5 martie anului trecut a fost lansată o consultare publică privitoare la revizuire și la începutul acestei luni au fost publicate rezultatele. În comunicarea din 3 martie se spune că propunerea Comisiei privitoare la revizuirea strategiei Europa 2020 va fi prezentată la începutul acestui an. Însă, vicepreședintele Comisiei, domnul comisar Katanen, în luna februarie a spus că nu se va putea face acest lucru în cursul actualului semestru, pentru că au nevoie de mai mult timp pentru a face o reflexie asupra priorităților comisiei. Acum, uh, comisia noastră, regii, începe discuția pe această temă și, sigur, mai ales în tot ceea ce are legătură cu politica de coeziune. De aceea, dragi colegi, vreau să vă prezint uh, unele idei cheie pentru discuția noastră. Deci, uh, vreau să ascult uh, sugestiile și analiza dumneavoastră, pentru că consider că e fundamental să subliniem rolul central al politicii de coeziune pentru a putea realiza obiectivele strategiei 2020 și Fondul European pentru Investiții Strategice, așa un Plan Juncker sau FACE, uh, trebuie să fie complementar față de politica de coeziune și față de fondurile europene structurale și de investiții. Și apoi, strategia Europa 2020 trebuie să se bazeze pe guvernanța uh, multinivel, pe baza unor parteneriate. Și vreau să subliniez importanța de a avea o abordare mixtă de sus în jos și de jos în sus. Așadar, uh, să fie o guvernanță de multinivel Nu trebuie să sporim povara administrativă, desigur. Așadar, consider că de aceea e important și e necesar să promovăm simplificarea administrativă și să ținem cont de obiectivul tematic numărul 11, deci o consolidare a capacității administrative. Și eh, important să ținem cont și de teritorii în strategia 2020 Asta înseamnă să ținem cont de necesitățile regiunilor cu obiective specifice pentru acestea și să existe și flexibilitate în ce privește atingerea obiectivelor cu o analiză și evaluare calitativă a acestor obiective. Sigur că regiunile au diferențe între ele și prezintă fiecare propriile sale particularități și vreau să subliniez că această evaluare la diverse niveluri va putea, într-adevăr, să ajute autoritățile locale ca acestea să simtă că, într-adevăr, participă la această revizuire a strategiei Europa 2020 pentru că în acest fel va fi apoi mai ușor să atingem obiectivele stabilite cu participarea actorilor locali. Sigur că acum nu avem prea mult timp la dispoziție și trebuie să ținem cont și de programarea fondurilor structurale. Discu- discuția privitoare la fondurile structurale și strategia pe termen lung, strategia Europa 2020, și trebuie să facem în așa fel încât uh, să putem discuta uh, rapid ca să nu repetăm uh, erorile din trecut și să ținem cont de diversele niveluri de guvernanță, deci inclusiv nivelul local. Avem o nouă comisie, un nou parlament european, deci Trebuie nu doar să facem o evaluare a noi strategii revizuite Europa 2020, ci și să lansăm o strategie pe termen lung pentru Uniunea Europeană printr-un cadru strategic multianual cu, sigur, eh, și cadrul juridic necesar. Și aș vrea să vă reamintesc și calendarul. Pe 17 iunie vom avea cel de-al doilea schimb de opinii și vom face evaluare a raportului. Pe 1 iulie este termenul pentru depunerea amendamentelor și apoi votul în Comisia Regii. Cam asta ar fi până acum, doamnă președintă, și sigur că acum ascult cu interes ce au de spus colegii. Mulțumesc. Urmează acum raportorii din umbră. Doamna Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorului. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru ocazia care ne-a fost oferită de a purta deja o primă discuție cu ceilalți, cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Dați-mi voie să spun că premisa de la care se pornește este una excelentă. Mi se pare esențială sublinierea aspectelor menționate deja de către raportor. Consider că obiectivele strategiei UE 2020 trebuie să fie strâns legate de politica de coeziune. De ce? Pentru că politica de coeziune este instrumentul de punere în aplicare a acestei strategii. Iar uh, dacă statele membre și regiunile sprijină aceste obiective, atunci, bineînțeles, trebuie să lucreze și cu politica de coeziune. Așa, aceasta este structura, așa a fost ea gândită. sunt într totul de acord cu cele spuse de raportor cu privire la principiul parteneriatului. Parlamentul a luptat pentru o îmbunătățire a principiului parteneriatului. Știu însă că în unele regiuni uh, lucrurile acestea nu au fost neapărat puse în aplicare așa cum ne doream noi la început. Prin urmare, acum nu mai, nu mai are niciun sens să schimbăm totul și să oprim toate procedurile, să regândim pro, uh, parteneriatele, însă, cu toate acestea, trebuie să spunem că cât se poate declar că pe viitor lucrurile nu trebuie să, să se întâmple la fel. Pentru următoarul uh, cadru financiar trebuie să reușim a pune în aplicare regulile. Problemele obiectivelor regionale sunt într-adevăr importante, cer raportorului să găsească o formulare potrivită pentru această temă în raportul său. Trebuie să avem grijă ca obiectivele naționale, cele europene, să nu fie completate de obiective regionale care să ducă practic la o creștere a poverii administrative. Nu ne dorim această povară administrativă suplimentară. Întotdeauna ne-am dorit puțină birocrație, am încercat să combatem uh, Uh, birocrația și includerea unui acest nivel, unui asemenea nivel suplimentar ar putea duce la înrăutățirea situației, la complicarea situației pentru regiuni, pentru comune și cu siguranță nimeni nu-și dorește lucrul acesta. Sunt bucuroasă de faptul că raportorul uh, a uh, menționat acest calendar care ne-ar putea permite să pregătim următoarea perioadă de finanțare. Dați-mi voie însă să spun următoarele. În anul 2010 am început deja să vorbim despre cel de-al cincilea raport de coeziune. Am început cu propunerea comisiei. În decembrie 2014 am promulgat, nu, 2013, uh, am promulgat uh, rap, uh, regulamentul. Ei bine, această întârzia, întârziere nu s-a datorat Parlamentului European. Am avut vreo sută de trialoguri, nu e așa? Ă, calendarul poate fi scurtat doar dacă Consiliul este dispus să colaboreze mai strâns cu noi. Noi niciodată nu am ă, pus piciorul pe frână, nici pe departe. Uh, noi întotdeauna am încercat să acționăm cât mai rapid cu putință. Iar în ceea ce privește următorul cadru financiar multianual, nu putem începe lucrările mai devreme de anul 2017. Flexibilitatea de care dispunem este una uh, redusă. Dar ce anume am putea face? Ei bine, din perspectiva mea, cred că am putea să vorbim încă de pe acum despre indicatori Dacă am începe să tratăm indicatorii care în trecut ne-au uh, cauzat atât de multe probleme, deci dacă am reușit să-i discutăm mai devreme, atunci am putea folosi uh, mai bine timpul la finele perioadei de, uh, de pro, programare. Ar fi bine să evaluăm, într-adevăr, indicatorii de care avem nevoie pentru următoarea politică de, de coeziune, pentru ca politica de coeziune să fie una eficientă și după anul 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Crel! Urmează doamna Tomașici. Doamna Tomașici nu este prezentă. Prin urmare, îi dăm cuvântul domnului Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja că politica de coeziune este un instrument esențial pentru punerea în aplicare a strategiei UE 2020 doar aceste instrumente pot să ne ajute a atinge obiectivele stabilite. Mă gândesc, spre exemplu, la Uniunea Inovării, uh, în contextul căreia politica de coeziune poate, uh, își poate avea un aport, poate aduce un aport mare pentru dezvoltarea cercetării și uh, dezvoltării și inovării, îmi cer scuze. Dacă ne uităm la ce ne-a propus Comisia, ne dăm seama că în ceea ce privește strategia UE 2020, în anul 2013, 2 la 100 din PIB sunt alocate uh, cercetării și dezvoltare, dezvoltării. Ei bine, e un procent prea mic avem nevoie de mai mult. Uh, cercetarea și dezvoltarea pot avea un, un efect benefic pentru creșterea economică și, de asemenea, pentru crearea de locuri de muncă. Un alt punct foarte important uh, care privește educația și uh, piața muncii este finanțarea. Mă gândesc, spre exemplu, la Fondul Social European, care ar putea fi completat cu o agendă privind capitalul uman. În al treilea rând, bineînțeles, accentul trebuie să cadă pe IMM-uri, trebuie să vedem ce putem face pentru ele. În al patrulea rând, eficiența energetică este esențială. Uh, toate acestea ne pot ajuta să atingem obiectivele strategiei UE 2020. Din punctul meu de vedere, ne aflăm pe calea cea bună, mulțumită cadrului pe care l-am stabilit noi, Parlamentul European, împreună cu celelalte instituții. Acum, pas cu pas, se adoptă programe care trebuie să fie puse în aplicare. Însă trebuie să avem grijă ca fondurile politicii de coeziune să fie într-adevăr folosite într-o manieră eficientă și să își aducă aportul la atingerea obiectivelor pe care le-am menționat eu, obiective care de altfel au, merg mână în mână cu strategia UE 2020. Sper că raportorul va include aceste aspecte și în raportul său, dar am uh, deplină încredere în domnia sa. Mulțumesc. Urmează acum domnul papa Dimolus, pe care nu-l văd în sală, însă. Domnul Roupe urmează atunci. Vreau să-l felicit pe raportor. Și eu, la fel ca și raportorul, am uh, lucrat uh, vreo 20 de ani în administrația locală, am fost uh, membru al unei, unei asociații a primarilor lituanieni, prin urmare, iată și eu am o experiență de primă mână cu privire la maniera în care politica de coeziune funcționează în statele membre și care sunt problemele cu care se confruntă statele membre. Voi lua parte la toate ședințele raportorilor din umbră și sper din tot sufletul ca obiectivele strategiei UE 2020 să nu fie diluată în, diluate în timp. În momentul de față există mari diferențe între statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să vedem unde anume merg lucrurile bine și unde merg mai puțin bine. Ieri am vorbit despre problemele legate de transport în uh, Europa. În Germania s-a prevăzut salariul minim de asemenea. Ei bine, toate acestea au generat o serie de probleme într-o serie de state membre și tocmai de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca diferențele dintre state mem- statele membre să nu mai fie la fel de, de mari. E important ca FACE să fie descentralizat să poată contribui la punerea în aplicare a acestei politici de coeziune. Între altele, raportorul a spus că guvernanța multinivel ar trebui să fie pusă în aplicare de la bun început. Eu am experiența Lituaniei. Lituania, dat fiind suprafața sa, a fost considerată a fi o regiune. Prin urmare, situația regiunilor este deosebit uh, Ă, adică îmi dau seama că ă, problemele cu care se confruntă regiunile sunt deosebit de importante. Trebuie să ne asigurăm că politica aceasta regională este într-adevăr pusă în aplicare în toată ă, Uniunea Europeană și că se ține cont de părerea asociațiilor regionale asociațiilor naționale, Comitetul Regiunilor trebuie să fie luat în considerare uh, autoritățile locale trebuie să fie implicate în discuții și dacă lucrurile acestea se, va, se vor întâmpla, atunci toată lumea va avea de, de câștigat, pentru că autoritățile locale sunt cele interesate de efectuarea de investiții care se ducă la înflorirea economiei regiunilor. Va fi, ar fi mult mai ușor în cazul în care autoritățile locale ar fi implicate, să se atragă investițiile private. Doar astfel s-ar putea uh, contribui la creșterea economică a regiunilor. Autoritățile centrale nu trebuie să se implice în, uh, în toate aceste politici. Autoritățile locale și cele regionale trebuie să fie stăpâne pe ceea ce se întâmplă la fața locului. Bineînțeles, trebuie să analizăm cu maximă seriozitate aceste, aceste propuneri, pentru că, iată, um, timpul trece foarte repede. Între 2007 și 2013, în Lituania, 11% dintre fonduri au fost afectate politicilor regionale. Restul fondurilor au fost păstrate de autoritățile centrale și autoritățile centrale au decis ce anume se poate face în diferitele regiuni. Lucrul acesta este anormal din punctul meu de vedere. Ar trebui să facem în așa fel încât măcar jumătate din fondurile alocate statelor să fie, de fapt, uh, puse în grija, în gestiunea autorităților locale sau regionale. Bineînțeles, situația în diferitele state membre este complet diferită și, în plus, la fiecare început de perioadă de pro- programare se vine cu noi uh, reguli. 70% dintre regulile uh, stabilite pentru utilizarea acestor fonduri uh, sunt uh, practic sau trebuie practic să fie puse în aplicare de uh, autoritățile naționale iar locale, iar lucrul acesta nu trebuie să se întâmple. Doamna președinte, dau cuvântul celorlaltor colegi care vor să se implice în discuții. Domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că avem o, un, punct un bun punct de plecare. Dar dați-mi voie să fac un comentariu. Acum știm bine că Comisia va veni cu o evaluare în 2016. Noi acum avem un raport din proprie inițiativă, prin urmare ne putem uh, concentra atât asupra strategiei UE 2020, ne putem concentra asupra criteriilor, asupra uh, obiectivelor, etc., dar în același timp, cred că ar trebui să evaluăm și instrumentele pe care le avem la dispoziție uh, prin regulament. Trebuie să vedem dacă aceste instrumente ne ajută să fim mai eficienți în această nouă perioadă de programare decât în uh, vechea perioadă de programare. Inițial am avut strategia Lisabona, acum avem uh, UE 2020 și uh, um, noi reguli. Prin urmare, iată, avem acum noi indicatori, indicatori, indicatori care sunt absolut esențiali în sistem. Și trebuie să evaluăm, trebuie să evaluăm instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dacă acestea sunt prea complicate, prea stufoase, haideți să vedem în ce măsură le putem simplifica sau din potrivă cimenta, astfel încât obiectivele 2020 să fie atinse. Haideți, haideți să facem asta. Noi ar trebui, până la urmă, să fim pregătiți, să ne pregătim pentru viitor. Iată, ne dăm seama că în afara politicilor uh, regionale totul se schimbă foarte, foarte repede, iar aceste modificări, bineînțeles, pot afecta politica noastră. Iar politica uh, noastră, tocmai de aceea, trebuie să fie rafinată și modificată la rândul ei pentru a putea duce la atingerea obiectivelor pe care le avem. Mai avem timp la dispoziție, haideți să-l folosim așa. Raportul acesta de inițiativă trebuie să fie o ocazie, o ocazie pe care ne-o luăm pentru a veni cu noi idei care, cine știe, poate ar fi uh, importantă pentru viitor. Mulțumim, domnule Van Nistelrooy, doamna Bresson. Ah, mh, due brevi osservazioni, poi eh, ovviamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu uh, două com- comentarii de, de bază principiale și uh, după aceea voi reveni asupra raportului. Deci, raportul pe care ni-l va prezenta Comisia cu privire la punerea în aplicare a strategiei UE 2020 ar trebui să ne ofere nouă șansa de a cere Comisiei să facă o analiză a problemelor cu care ne-am confruntat din pricina crizei economice. Strategia în sine a fost adoptată înainte de criza economică, dar această criză economică a schimbat radical structurile și contextul european. Dar nu are niciun sens să, să venim cu o revizie de revizuire de rutină, ci, ci trebuie să facem mai mult decât atât. Trebuie să vedem dacă strategia noastră este suficient de flexibilă pentru a acomoda toate modificările prin care trece societatea europeană și uh, societatea la nivel global. Din punctul meu de vedere, strategiile noastre sunt mult prea rigide. În sine ele sunt interesate, se bucură de consens, dar nu sunt capabile să se adapteze realităților. Europa se bazează pe ideea de uh, programare a programelor, atunci Uh, și tocmai de aceea flexibilitatea trebuie să fie una însporită, pentru că altfel programările, bineînțeles, vor avea același uh, rezultat ca și uh, planurile cincinale din URSS. Deci vor fi pur și simplu programări care n-au nimic de a face cu, cu realitatea și nu se pot adapta acesteia. Tocmai de aceea vreau să le cer colegilor să ceară Comisiei Europene să reflecteze într-o manieră structurală la modalitățile pe care le avem la dispoziție pentru a planifica strategiile europene. Mulțumesc! Mai există alte persoane care doresc să intervină? Da, doamna Tomașici. First, I apologize. I'm very sorry, but I was in a trialogue on PESH committee. Îmi cer scuze, am fost într-un trialog la Comisia pentru Pescuit. Acum, gata cu engleza, voi vorbi croată. În legătură cu strategia Europa 2020, aceasta a fost lansată pentru a um, pentru a atingere scopuri impuse de anumite provocări cu care Uniunea Europeană se confrunta. Însă, mai multe regiuni nu au putut să participe la atingerea acestor scopuri. E vorba de o rată de ocupare a populației de 75% în 2020. Uh, uh, sigur, în anumite locuri acest lucru a fost deja realizat, dar în alte regiuni el nu, acest obiectiv nu este posibil. Trebuie să avem un sistem de guvernanță mai eficient și un schimb de bune practici continuu pentru a uh, reuși să depășim provocările legate de creșterea inteligentă și inclusivă. Trebuie să ținem cont de diferențele teritoriale, de felul în care autoritățile regionale și locale uh, pun în aplicare măsurile convenite de noi. Noi am avut până acum o abordare de sus în jos și am uh, considerat că ideile vehiculate la nivel european vor fi aplicate de statele membre, însă adeseori acest lucru nu s-a întâmplat. Deci este nevoie în continuare de o abordare combinată, atât de sus în jos cât și de jos în sus, pentru a ne asigura că atingem obiectivele din strategie. Iar obiectivele trebuie uh, propuse la nivel local și regional și nu la nivel național sau uh, suprastatal. Thank you. Mulțumim. Domnul Aremond. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, voi fi foarte succint. Într-adevăr, raportul acesta va fi unul fundamental, va fi unul foarte important. Ce înseamnă strategia 2020? Înseamnă creștere economică și locuri de muncă noi. În acest context, uh, va fi important ca statele naționale, regiunile, autoritățile locale să aibă posibilitatea de a investi, de a, de a crea proiecte, de a face uh, în așa fel încât uh, proiectele acelea inovatoare să se transforme în realitate. Acum, în acest context, bineînțeles, nu putem să uităm criteriile pe care le-am definit în, diferit, în uh, pactul fiscal ca fiind datorii. Dar trebuie să recunoaștem că în continuare autoritățile locale au mari dif- dificultăți în a face investițiile de viitor de care au nevoie. Tocmai de, acei, de aceea ar trebui să ne asigurăm că normele pe care le stabilim noi nu împiedică autoritățile locale să facă investițiile de care au nevoie. Deci eu cred că asta ar trebui să discutăm noi în momentul de față. Cum anume putem uh, sau ce anume putem face uh, pentru ca pe Uh, viitor, uh, regulile de eligibilitate, regulile privind datoriile, să nu împiedice autoritățile locale să facă, într-adevăr, investițiile de care au uh, nevoie. Cu atât mai mult cu cât multe dintre aceste reguli ar putea să împiedice aplicarea tocmai a celor proiecte care, într-adevăr, sunt esențiale. Eu cred că toate aceste idei ar trebui să fie incluse în raport, pentru că trebuie să evaluăm toate normele pe care le-am stabilit. Dacă statele nu pot investi, dacă autoritățile autoritățile locale nu pot investi, toate strategiile acestea nu au niciun sens. Mulțumim, doamna Maletici. Aici, definitiv ne se slajem uh, s colegama, uh, dar e jako... Mulțumesc. Uh, vreau să spun și eu că e foarte dificil, ținând cont de efectele crizei, să atingem obiectivele strategiei Europa 2020. Dacă nu, schimbăm fundamental abordarea și modalitățile noastre de lucru. Am văzut ce s-a întâmplat în cazul politicii de coeziune. Am modificat perspectiva uh, față de perioada 2007-2013 și cred că aceasta este o politică ce ar putea contribui semnificativ la atingerea obiectivei, obiectivelor uh, strategiei Europa 2020. Oricum, revizuirea strategiei a obiectivelor și a felul în care acestea au fost stabilite este foarte importantă în acest moment. Și cred că trebuie să ne mișcăm din timp pentru a atinge obiective corecte până în 2020. Mulțumim. Următorul vorbitor, uh, domnul Walsh, din partea Comisiei. nu este aici. Uh, nu o să fie domnul Walsh, uh, eu uh, o să vorbesc în numele dânsului, fac parte din secretariatul general al comisiei. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru toate aceste declarații. Este clar că e vorba de chestiuni pe care și noi le analizăm în uh, pregătirea revizuirii la mijloc de uh, mandat a strategiei pentru 2020. Tot ce ați uh, spus dumneavoastră aici va face parte din pregătirea acestor lucrări de revizuire. Vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu ultimele evoluții despre această revizuire. Uh, unii dintre dumneavoastră deja v-ați referit la această etapă în declarațiile dumneavoastră. Într-adevăr, s-au făcut câțiva pași în sensul revizuirii uh, strategiei. Am, uh, comisia a avut o comunicare în legătură cu ceea ce s-a realizat până acum pe calea atingerii acestor obiective. Am lansat o consultare publică uh, Mm, între luna mai și octombrie 2014 și, într-adevăr, revizuirea strategiei va uh, avea loc în două etape. Prima etapă a fost deja demarată în martie 2015, la începutul lunii, când Comisia a publicat rezultatele consultării publice împreună cu un raport actualizat în legătură cu uh, starea de fapt uh, în ceea ce privește strategia, obiectiv cu obiectiv și stat membru cu stat membru. Am primit mai mult de 700 de contribuții la uh, consultarea publică, iar principalul, principalele mesaje care au fost uh, uh subliniate în comunicarea noastră se referă la faptul că strategia este foarte corectă în ceea ce privește creșterea economică, uh, locurile de muncă și felul în care sunt uh, abordate provocările ce țin de uh, politica de austeritate și așa mai departe. S-a subliniat uh, și uh, faptul că trebuie să ne mai gândim la anumite slăbiciuni, eh, de exemplu, ați menționat și noastră, o implicare mai activă a diversilor uh, factori implicați, nu numai a autorităților regionale și locale, ci a tuturor uh, actorilor implicați în uh, aplicarea strategiei. S-a simțit nevoie de a uh, de, da, de mai multă implicare din partea acestor uh, actori. Până în uh, sfârșitul anului, uh, Comisia va veni cu propuneri concrete de revizuire a strategiei. În uh, comunicarea din 2 martie, Comisia încă nu a luat o poziție, ci doar a raportat uh, rezultatele uh, consultării publice. Sigur, uh, pentru noi politica de coeziune, așa cum am subliniat și în mai multe comunicări, uh, Politica de coeziune este o politică crucială pentru atingerea obiectivelor strategiei 2020, iar autoritățile regionale și locale au un, rol esențial, mai ales în ceea ce privește această aliniere și concentrare asupra efectelor uh, în aplicarea politicii a politicilor convenite pentru uh, atingerea obiectivelor 2020. Am observat că există însă divergențe nu numai uh, între statele membre, ci uneori și în interiorul statelor uh, membre și aceste diferențe au crescut în contextul uh, crizei, între, uh, atât între statele membre cât și între regiuni. Uh, acum poate domnul Walsh, uh, dacă dorește să ia cuvântul, să completeze ceea ce am avut eu de spus. Da, Domnule Walsh, vă dau cuvântul, dar am să vă rog să fiți foarte concis. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte numai. Uh, domnul raportor a avut uh, un, uh, o prezentare foarte interesantă, este un punct de plecare foarte bun pentru această dezbatere și cred că multe dintre elementele cheie din reforma politicii de coeziune au fost inspirate de către strategia Europa 2020. Aș vrea să menționez doar două sau trei din aceste elemente care se studiază la comisie pentru a vedea cum uh, putem consolida reforma. Vom avea un raport mai târziu în acest an în legătură cu felul în care vom aborda această reformă. Se spune aici că politica de coeziune este un laborator pentru experimentarea uh, guvernanței la mai multe nivele se consolidează un cod de conduită și se mobilizează la nivelul statelor membre autoritățile uh, locale și uh, generale pentru a atinge uh, locale și regionale pentru a atinge obiectivele strategiei. Asta, sigur, nu numai în ceea ce privește concentrarea tematică, ci și în sensul unei abordări orientate pe rezultate. Noi încurajăm statele membre să stabilească obiective la nivel uh, local și regional, iar programele vor raporta progresul pentru următoarea perioadă 2014-2020. Uh, Trebuie să vedem cum acoperim aceste uh, diferențe și cum pot contribui statele membre la acoperirea uh, diferenței dintre etapa în care se află acum și atingerea obiectivelor stabilite. Uh, deci, uh, suntem deschiși să, raport, să lucrăm cu uh, raportorul uh, pentru elaborarea acestor idei. Mulțumim. Domnul Roes dorește acum să ia cuvântul pentru a încheia discuția. Da, mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc și eu tuturor pentru contribuții. S-au uh, enumerat câteva idei importante în legătură cu eliminarea sarcinilor administrative, cu mai multă putere pentru autoritățile locale și regionale, cu nevoia de investiții mai mari uh, la nivel uh, local și regional. Sunt uh, lucruri la care m-am gândit și mă bucur că și dumneavoastră aveți aceeași părere. Cât privește acele uh, orientări uh, de care s-a vorbit, ele trebuie să țină cont de contextul uh, existent. Fondurile structurale trebuie să hrănească economia, dar uh, mai presus de orice să o transforme, să o eficientizeze. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor și am să vă am să preiau observațiile constructive pe care le-ați făcut. E vorba de un raport din proprie inițiativă pe o temă care nu uh, este foarte dependentă de factorul ideologic, deci cred că vom ajunge foarte curând la un uh, acord. Mulțumesc, doamna președinte, ați uh, menționat deja calendarul dezbaterilor, amendamentelor și uh, aprobării acestui uh, aviz. Trecem deci mai departe pe ordinea noastră de zi. Este timpul să votăm. Aș vrea să vă amintesc că există mai multe voturi posibile pentru fiecare grup uh, politic. Probabil că vom uh, asculta câteva prezentări din partea grupurilor politice. Aș vrea însă să vă reamintesc că nu PP nu are mai mult de 12 voturi, nu, 13 voturi și 12 voturi pentru, de partea socialiștilor și democraților. Maybe more. Um, okay. So, may I have the voting Yes, we we begin now with the first point. Începem acum cu primul punct uh, de pe lista de vot, votul final pentru oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri, raportor domnul Dan Nica. Putem începe să votăm? Începem cu amendamentul 8. Avem o cerere de amendament uh, oral din partea raportorului. Vreau să știu dacă există obiecții față de acest amendament oral. Doriți să spuneți ceva? Nu, de fapt e în formă scrisă, deci toată lumea îl are. Bun, atunci votăm amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se ad adoptă. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. să adopt. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Nu, mă scuzați. Amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri. A, îmi cer scuze, spune doamna președinte, este un amendament oral. E cineva, are cineva obiecții? Nu? Acum uh, votăm atunci amendamentul 19 Comandamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Acum votăm amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 Da, compromisul 9 Unde e compromisul nou? Iată compromisul nou. Cine este pentru? Împotriva abținări se adoptă. Trecem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la votul final și vă rog să votați pe calea electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea? Bun, votul este închis. Avem 34 de voturi pentru, o abținere și două voturi împotrivă. Avizul este adoptat. Mulțumesc. Well, the next. Mr. Van Nistelrooy, would you like to say anything? Domnule Van Nistelrooy, dacă tot că doriți să luați cuvânt. Da, mulțumesc dați mie câteva minute, vă rog, pentru câteva observații, că avem totuși un mesaj de transmis și nu avem mult timp la dispoziție. Am putut să facem doar în limba engleză. Și M-am bucurat de ajutorul uh, raportelor din umbră. Până la urmă am avut 18 compromisuri în care au uh, intrat toate uh, punctele la care țineau colegii ca să avem un punct de vedere unitar în legătură cu acest nou instrument financiar și suntem prima comisie care are un vot în legătură cu acest instrument financiar, Fondul European pentru Investiții Strategice, SPACE, mai este raportul Fernandez, deja în unele puncte cheie suntem pe linie cu acel raport. Uh, altele puncte nu au fost incluse încă la uh, compromisul, dar vor putea la un uh, moment ulterior. Apoi, sigur că n-am avut mult timp la dispoziție. Și una din propunerile mele să ne referim și la un instrument pe care îl avem la dispoziție, uh, fondul pentru rezervă, poate că nu a fost uh, inclusă. Eu am făcut o propunere împotriva Constanțe, împreună, mă scuzați, cu Constanțe Creel și la prima reuniune a raport, cu raportorii din umbră s-a ajuns la o concluzie anume că nu e corect să ne atingem de sumele alocate la nivel național pentru coeziune, că asta e temelia a politicii de coeziune. Să nu uh, încălcăm această prerogativă a statelor membre, să nu avem vreo dezbatere la, în legătură cu această temă și Am reușit, am reușit totuși să ajung la un text de compromis prin care invit Comisia Europeană să examineze toate posibilitățile. În fine, puteți uh, citi textul inclus acolo ca amendament oral. Și în ultimele zile am putut uh, vorbi din nou cu raportorii din umbră, le-am dat textul ca să-l consulte. Mesajul principal ar fi că e o idee bună să fim uh, mai activi. Noi, de la Comisia Regii, să avem o abordare mai activă și, dacă e posibil, să uh, facem mai multe cu rezerva pentru performanță. Uh, iată, avem o perioadă până în 2018-2019 să vedem ce putem face cu acest instrument. Comisia noastră nu, și nici Parlamentul nu, nu a fost mulțumit cu acest uh, fond de rezervă. Eu vreau să facem o evaluare, sigur, uh, în uh, limitele conferite nou de lege, ca să avem eventual o dezbatere în legătură cu rezerva, performanță, dar din punct de vedere personal, spune că, da, face multe lucruri bune cu politica de coeziune, cu FEDER. De exemplu, toate acele parcuri tehnologice au fost construite și uh, s-au investit bani în ele și după șase ani uh, sunt aproape goale, pentru că companiile care trebuiau să le utilizeze nu primesc credite din partea sistemului bancar la ora actuală. Și nou instrument financiar dă ocazia uh, să extindem și termenul, deci până la 10 ani, și să avem și o listă mai lungă. Și atunci se poate stimula mai bine uh, economia, deci se poate vedea un efect asupra economiei reale. De aceea, la ora actuală, propunerea mea este să votăm și este indicat, voi indica oricum atunci când ajungem la momentul respectiv uh, listă, să votăm amendamentul oral de la considerente ca ideea să fie, să existe, însă nu în articolele ca atare. Am retras un text de acolo și și din uh, uh, proiectul de propunere de asemenea. Și întreb în încheiere, doamnă președintă, uh, nu e bine oare să dăm totuși un semnal acum, că am mai făcut uh, și altă dată. Mi-aduc aminte în legătură cu dimensiunea teritorială. Comisia noastră a venit cu niște idei clare și Comisia Europeană a reacționat și în legătură cu sinergia am făcut un cadru strategic comun. Textul nostru a fost uh, adoptat de către Consiliu. Deci de ce să nu venim și acum cu o idee? După cum am și făcut, ca amendament oral, e indicat pe lista de vot. Și nu mă rămâne decât să vă solicit susținerea și vă mulțumesc din nou. Mulțumesc, mulțumesc pentru că ați extins dezbaterea, dar e bine, totuși Putem începe să uh, votăm. Deci, uh, fondul european de investiții strategice, raportul domnul Van Nistelrooy. Începem cu compromisul numărul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 86. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 92 acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum compromisul numărul 2 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 4. Vot pe părți. Avem prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua acum. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 105. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Acum amendamentul 110. Două părți. Prima parte. Acum prima parte. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci am votat doar prima parte și acum trecem la amendamentul 115. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum 100, amendamentul 116. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 117. Pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 102, partea a doua. Partea a doua. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Partea treia de la amendamentul 102. Cine este pentru? Intervenție din sală fără microfon. Okay, what is what they report is that uh, Președinta, da, mi se spune că s-au făcut modificări și au fost aduse la cunoștința grupurilor politice ieri, poate tot, totuși târziu sau chiar foarte târziu, ieri seara. Însă există această modificare. Aveți nevoie de timp ca să vă consultați? Că avem și o parte a treia Întrebarea, explicați-mi și mie, vă rog, ce votăm acum, spune doamna Crel. Președinta, este partea a treia, este vorba despre partea a treia de la amendamentul 102. alinatul 3. Da, ieri seară sau chiar noaptea a fost trimisă. Revenim la vot. Deci partea a treia de la amendamentul 102. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 131. Cine este pentru? 131. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum amendamentul 132. Cine este pentru? Împotriva. Abținere. Se respinge. Acum 133. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. Acum 135. Amendament 135. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ajungem la compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotriva abținere. se adoptă. Trecem acum la amendamentul 150. Cine este pentru? 150. Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 154. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul numărul 7, prima parte. Avem uh, trei părți, două părți, spune președinta. 7. Uh, compromisul 7, deci pe două părți. Prima parte votăm cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 156. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Trebuie să verificăm. Așadar, s-a deschis votul electronic. Vă rog să votați. S-a închis votul. Nu, se spune că sunt două voturi în plus. Sau două cartele în plus. Bun. Votăm din nou. Reamintesc că avem și membrii supleanți în sală. Și vă rog să nu votați. Să numărați numărul de votanți. Bun. Verificăm. La 156, deci se repetă votul electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, avem 37 de voturi, 19 pentru, 18 împotriva. Deci se adoptă. Trecem acum la amendamentul 157. Cine pentru? 157. Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm. Vă rog să votați. Am deschis votul electronic. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Același rezultat ca din aur mă rog, 20 pentru 19 împotrivă, se, se adoptă. Acum 158. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E clar acum că e respins. Trecem la amendamentul 14. Okay, thank you. Thank you very much. Um, who is in favor? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 14. No. S-a deschis votul, vă rog să votați. S-a închis votul. Da, 24 la 15. Deci se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 165. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Trecem la... Nu, 166 este caduc. Trecem la amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. La 17 s-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Rezultatul este de 22 la 17, de deci se adoptă. Trecem acum la compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? împotrivă, abține se adoptă. Acum amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 este caduc. Că nu a fost adoptat amendamentul 86. Amendamentul 36 și el este caduc. 89 nu a fost adoptat, deci trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 14. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 55. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Verificăm. Amendamentul 55. S-a deschis votul electronic. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Rezultatul este de 24 la 15. Deci se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 15 acum. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul 17. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 70. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, vom verifica amendamentul 70. Votul electronic s-a deschis. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Avem 19 voturi pentru și 20 împotrivă. Deci se respinge. Acum trecem la amendamentul 1 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, amendamentul 73. Dorește cineva verificare? Doamna Crel. Nu, la 75 vroiam. Nu, dar încă n-am ajuns acolo, suntem doar la 73. Bun, deci la 73 avem un amendament oral. Întreb dacă cineva se opune acest amendament. Nu, foarte bine, mulțumesc. Supunem la vot amendamentul 73 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, trecem acum la 74. Președinta spune, nu, nu este vorba de 74 care cade, ci 75. Avem o cerere de amendament oral. Să o pune cineva? Doamna Creel, înțeleg uh, ce a spus raportorul la început, însă sunt dificultăți pentru că deja există sume naționale și din cauza calendarului vreau să cer raportului să accept un amendament oral la amendament oral. Dacă îmi permiteți să-l citesc, e foarte simplu. Cerem comisiei să ofere în contextul revizuirii CFM-ului la jumătate de mandat să spună autorităților uh, ce posibilități există de a redirecționa fondurile avute la dispoziție din garanția UE spre programe altele decât Europa 2020 și Conectarea Europei. Deci merge în aceeași direcție, dar nu creează dificultatea uh, pe care ar fi creat-o amendamentul inițial. Sperăm că și Comisia să fie de acord cu această propunere. Thank you. Okay, we have actually two oral amendments. Bine, președinta. deci acum avem două amendamente orale. Acum haideți să, vedeți dacă, să, haideți să vedem dacă domnul Van Nistelrooy acceptă propunerea sau nu. You want to say anything? Okay. So let's, uh, let's just uh, I just, Mr. Van Nistelrooy to answer. Yes. I, I just got got his text Domnul Fanitorului, păi da, citind așa textul la prima vedere, spune că o abordare deschisă, ține cont de toate posibilitățile în cadrul revizuirii la jumătatea mandatului, în legătură cu tot ce se întâmplă acum, cu garanțiile. Păcat că în acest text rezerva de performanță nu se mai menționează explicit. Dar întreb pe doamna Creel că, mă rog, aici sunt incluse toate posibilitățile. La dezbatere vom include și rezerva de performanță, după cum am spus eu anterior, în această dezbatere să comunicăm cu Comisia Europeană, pentru că și ei trebuie să ne uh, asigure că se include și aspectul ăsta. Bun, poate mai apar altele, dar nu, să nu excludem această rezervă de performanță din text. Doamna Creel, nu, nu excludem. Noi spunem că mm, Comisia trebuie să se referă la alt altele decât Orizont 2020 și Conectarea Europei. Deci tot ceea ce poate face Comisia e inclus acolo. Domnul Flanisteroi. Bun. Văd că ideile mele se regăsesc acolo. și uh, pot să accept această propunere. Președinte, mulțumesc. E foarte important să păstrăm uh, linia și direcția compromisurilor, că vom mai putea discuta chestiunea asta împreună cu Comisia atunci când uh, ne va prezenta Comisia revizuirea, trecerea în revista tuturor opțiunilor, inclusiv rezerva de performanță, dacă să le bine. Bun, domnul Nistelrooy spune că este de acord. Bun, președinta spune, deci avem uh, un amendament oral acceptat de domnul raportor. Mai dorea cineva cuvântul? Da, am dorit să dispunem de text în formă scrisă, că e important pentru partidul nostru și depinde întregul nostru vot de acest lucru. Deci am vrea să consultăm textul scris. Bun, aveți nevoie, președinte, aveți nevoie de timp ca să-l citiți. Foarte bine. Okay, this is really a crucial moment in, in the vote. So. E un moment crucial, într-adevăr. We can have one minute. Yes, you have one minute to... Vă dăm un minut la dispoziție pentru a citi în liniște textul. Okay, thank you. One minute is gone. Iată, a expirat timpul pe care vi l-am alocat. Vă rog, întoarceți-vă la locurile dumneavoastră, votul continuă. Do we have any other problem? Mai aveți vreo problemă? Nu, aveți doar o problemă de disciplină. Okay, thank you, thank you everybody. We have... Mulțumim tuturor. Iată, avem un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Mulțumesc. Prin urmare, votăm amendamentul 75 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineți? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 76. Cine e pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. Amendamentul 76. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 18 voturi pentru, 21 împotrivă. 76, așadar, a fost respins. Trecem la amendamentul 77. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 81. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineți? Trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 81. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Oh. <laughs> What we do? Oh, Huh? You didn't vote? Oh. Not votat? Okay. I can we repeat? Can we? It is. It will be easier. Ar fi mai simplu să repetăm votul. Așadar, Votul electronic se deschide din nou. Votăm amendamentul 81. Și votul este deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 81, așadar, să adoptă. 82 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să adoptă. 84 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Procedem la votul final. Vot electronic, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Treizeci două de voturi pentru, șase împotrivă. Mulțumim raportorului, vă mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru compromisurile pe care le-ați găsit. So, the next vote is draft amending budget number one. Trecem la proiectul de buget rectificativ numărul 1. Fondul European pentru Investiții Strategice, raportor domnul Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, nu, care nu dorește să intervină, trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 2. A fost retras. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4 este caduc. 5 atunci. Cine e pentru? Votăm amendamentul 5. Împotrivă? Abțineri? Respins. 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. verificăm votul la amendamentul 6. Votul s-a deschis. Puteți să votați acum? Votul s-a închis. Nouăsprezece voturi pentru, 20 împotrivă. Vot Votul este unul negativ, amendamentul a fost respins. Trecem la amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14. Cu amendament oral. Are cineva vreo obiecție la adresa amendamentului oral? Nu. Deci votăm amendamentul 14 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final acum. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votați, puteți să votați acum. Votul s-a închis. 30 de voturi pentru, 5 împotrivă. Raportul primește avizul favorabil. Mulțumim raportorului, a făcut treabă tare bună. Trecem la următorul raport. De data aceasta avem un singur vot. Este vorba despre regulamentul Consiliului care amendează, modifică regulamentul 1311. Uh, Avem un singur vot. Votăm uh, electronic. Votul s-a deschis. Puteți să votați. Votul s-a închis. Treizeci și nouă de voturi pentru. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum bugetul rectificativ, proiectul de buget rectificativ numărul 2. Începem, dacă nu există vreo intervenție, începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm votul la amendamentul 3. Vote is open. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 18 voturi pentru, 20 împotrivă. Amendamentul este respins. Compromisul 1. Vot pe părți. Două părți. Votăm prima parte acum. Cine e pentru? Împotrivă? I'm sorry. I'm sorry. I just forget about this renunțăm la, la vot. Nu mă uitasem pe cealaltă pagină și, prin urmare, n-am observat amendamentul oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Bine. Atunci votăm compromisul 1, partea 1, cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua acum. Partea a doua de la compromisul 1. Can you, can you put the microphone? I can... Porniți microfonul, vă rog. Dacă acceptăm prima parte, nu pot să înțeleg cum vom vota și a doua oară și la partea a doua pentru aceleași pentru aceleași, și a doua oară pentru aceleași cuvinte. Doamna Creel, nu v-ați uitat bine. Odată votăm uh, acea formulare, odată votăm formularea văduvită. Doamna președinte, deci e, e, poate vi se pare că ar fi aceeași formulare, dar de fapt uh, formulare, această formulare vine în diferite părți ale amendamentului, ale compromisului. Deci votăm partea a doua din compromisul 1, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, respinsă. We go now to amendment 4. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru. The second part, I thought amendment 5 is a part of the compromise. Credeam că amendamentul 5 e parte din compromisul întâi, prin urmare n-ar fi trebuit să-l votăm. Eu așa am înțeles, spune doamna Crel. Sorry, you're right. You're right, I have a wrong voting list. Doamna președinte, ai dreptate, aveți dreptate, lista mea de vot nu, este, nu corespunde cu a dumneavoastră, pare să. 5, 6, 7 și 8, amendamentele acestea devin caduce, pentru că am adoptat compromisul 1. Prin urmare, trecem la amendamentul 9. Withdraw. Withdraw. Is it withdrawn? A fost retras? Bine, atunci trecem la compromisul 2. Iată, o listă de vot scurtă până la urmă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 12. Avem o solicitare de amendament oral. Să opune cineva amendamentului oral? Nu. Așadar, votăm amendamentul 12 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul final, prin urmare. Vot electronic. Votul s-a deschis. Vot is open. Votul s-a deschis, așadar. Puteți vota. Votul s-a, s-a închis. Vă mulțumesc. 37 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Mulțumesc! So? Uh, no. Oh, good job! With... Bravo nouă! Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, nu pot decât să vă mulțumesc pentru contribuții și cooperare. A fost într-adevăr o procedură accelerată, dar cu toate acestea am reușit să încheiem lucrările foarte, foarte repede și asta numai datorită dumneavoastră, stimați colegi. Doamna președinte, la rândul meu vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor. A fost mult de lucru, timpul a fost scurt, prin urmare, vreau să vă mulțumesc pentru eforturile susținute și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor membrilor comisiei noastre. Trecem așadar la schimbul de opinii cu privire la fondurile europene, structurale și de investiții și la a, guvernanța economică. Este vorba despre punerea în aplicare a articolului 23 din dispozițiile comune privind regul, acest regulament sau aceste fonduri. Domnul Lopez este raportorul nostru și mai avem și uh, reprezentanți ai comisiei care vor interveni. Domnule Lopez, aveți cuvântul. Vă rog pe cei dintre dumneavoastră care părăsiți sala să o faceți în liniște și să ne lăsați pe noi ceilalți să lucrăm. Domnule Lopez, aveți cuvântul. Președinta, în efect, este cel primer intercambio. Mulțumesc, doamnă președinte. E primul schimb de opinii privitor la acest raport în ce privește Uh, aplicarea condiționalității macroeconomice, articolul 23 a regulamentului uh, de dispoziții comune. După cum vă reamintiți, uh, cei care ați făcut parte din fostul Parlament, în fosta legislatură, condiționalitatea macroeconomică este probabil un aspect poate cel mai controversat al regulamentului de dispoziții comune pentru fondurile structurale și de investiții la, cu ocazia aceea, domnul Fanisteroi a fost uh, raportor împreună cu coordonatoarea socialistă, doamna Crel. Ei s-au ocupat de tema asta. Citind acel raport, văd că propunerea popularilor și a socialiștilor era eliminarea în totalitate a articolului 23 a regulamentului menționat, al regulamentului menționat. Mai mult, uh, trecând în revistă amendamentele votate la plenară, văd că această eliminare totală a articolului 23 a fost uh, cerută în amendamentele GUE și ale verzilor. Deci putem uh, trage concluzia că dezbaterea aceea cu privire la articolul 23 practic a stârnit unanimitate în, în, uh, în, în plen. Însă nu s-au votat acele amendamente. Raportorii știu mai bine ca mine ce s-a întâmplat și cum s-a adoptat în primă lectură textul convenit cu Comisia și Consiliul, în care apărea din nou articolul în chestiune. Bun, uh, o parte a istoriei acelor negocieri nu apare în documente, dar e ușor să ne închipuim ce opoziție a existat din partea Comisiei și Consiliului față de eliminarea articolului 23. Poate cei care au participat la negocieri ar putea să ne povestească astăzi ce s-a întâmplat în acel moment. Oricum, condiționalitatea macroeconomică e, există deja prevăzută în regulament. Din păcate, nu putem să schimbăm noi lucrurile prin acest raport de proprie inițiativă. Putem doar să încercăm să se aplice în modul cel mai rezonabil și cel mai echilibrat cu putință. Uh, trebuie să precizăm că directivele, directiva Comisiei care fac și obiectul acestui uh, raport se referă, se referă doar la prima parte a articolului 23. E vorba de reprogramarea fondurilor structurale și de investiții și nu la partea a doua care se referă la suspendarea uh, fondurilor. Între timp am putut vorbi cu diversi membri ai comisiei, cu raportorii din umbră și am putut să știu care sunt principalele lor preocupări. De asemenea, am făcut-o, m-am întreținut și cu membrii comisiei, care uh, este competentă pentru acest raport și m-am întreținut, uh, dincolo cu reprezentan- de reprezentanții comisiei, m-am întreținut și cu reprezentanții Comitetului Regiunilor. Astăzi, raportorul CEOR nu este de față, Însă, în luna mai se va discuta raportul său. Oricum, eu vă invit să citiți și documentul său, pentru că eu cred că este un document foarte interesant. Cred că pe toți ne preocupă simplificările practice ale reprogramării fondurilor, ca și posibilele costuri și povere administrative pe care le-ar putea implica, sau modul în care ar putea afecta nivelurile substatale de guvernare, adică regiuni și uh, localități, municipii sau alte aspecte privitoare la aplicarea efectivă a principiilor de transparență și cooperare instituțională. Înțeleg că condiționalitatea macroeconomică trebuie să aibă un singur scop și anume de a avea o politică de coeziune mai durabilă și mai eficientă și nu, pot, nu poate folosi, cred eu, pentru a exclude acele regiuni care sunt mai îndatorate, care din cauza împrejurărilor financiare nu vor putea face investiții sau atrage investiții uh, și situația economică și socială nu va face decât să se înrăutățească. Noi trebuie să respingem o atare situație, ca regiuni sau autorități locale sau cetățenii să își găsească activitățile paralizate printr-o reprogramare din cauza neîndeplinirii angajamentelor macroeconomice corespunzătoare nivelului central al administrației. De aici decurge importanța unei uh, coordonări instituționale precise între toate nivelurile și membrii ai guvernului, evitând recentralizări care să pună sub semnul întrebări guvernanța multinivel și principiul de asociere care sunt la baza politicii de coeziune. Însă mai ales mă preocupă forma în care e prevăzută participarea Parlamentului European și a Comisiei noastre în întreg acest proces. Pentru că eu înțeleg participarea instituției noastre ca fiind principala garanție a aplicării corespunzătoare a principiului de condiționalitate macroeconomică. Eh, aici eh, și acestui aspect voi dedica mare atenție în cadrul raportului și sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră în legătură cu această temă. Nu vreau să intru mai în detaliu, Uh, vreau să spun doar că mm, lucrez la o schiță de raport și sigur că voi fi atent la ce vor avea de spus astăzi aici uh, colegi, începând cu raportorii din umbră. Apoi, în două săptămâni, se uh, va trimite documentul spre traducere, ca la reuniunile comisiei din luna mai să putem discuta și vota în iulie după depunerea amendamentelor, desigur. Și sper că această dezbatere va fi de folos și să se regăsească în ea toate, toate opiniile, mai ales opiniile în celor cu care n-am putut să conversez pe, uh, acest, pe această temă. Oricum, eu sunt deschis pentru orice schimb de opinii ca să căutăm un numitor comun care să permită ca acest raport să se bucure de cel mai larg consens uh, aici în Parlament. Deci, uh, dincolo de acest consens, aș dori ca pentru aceea astăzi să aud opiniile dumneavoastră care pot să deschidă calea acestui consens. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, domnule Lopez. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, domnul Polciac. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să susțin ce răspunsă de domnul raportor. Am fost în contact cu domnul raportor și cred că contextul descris de dânsul cu privire la articolul 23 este perfect uh, real Desigur, Parlamentul European va încerca să găsească un compromis și de aceea vom încerca să incorporăm acest articol în uh, prevederile regulamentului prevederi comune, dispoziții comune. Trebuie să spunem însă că pondra opiniei Parlamentului European a fost uh, redusă substanțial articolul 23 uh, uh, ar putea avea o influență nefericită la nivelul autorităților locale și regionale, pentru că al șaselea raport uh, de coeziune sublinează un nivel ridicat de îndatorare și acest lucru are un efect negativ asupra guvernanței. Sunt de asemenea de acord cu faptul că Comitetul Regiunilor a arătat că orientările uneori nu sunt decât o rescriere a um, textelor mai uh, vechi. Eu cred că orientările trebuie redefinite și trebuie de asemenea să avem un grad mai mare de predictibilitate, astfel încât să nu există posibilitatea anumitor uh, manevre. Cred că Parlamentul European trebuie să-și îndeplinească rolul să facem ceea ce așteaptă de la noi uh, autoritățile locale și regionale și Comitetul Regiunilor. Ar trebui să existe o interpretare corectă a articolului 23. De asemenea, sunt de acord cu faptul că prima parte a articolului 23, cea referitoare la cererile de reprogramare, ar pune probleme din punct de vedere administrativ. Deci uh, ar aduce sarcini administrative suplimentare. Textul uh, nu este foarte clar în legătură cu criteriile. Nu știm dacă acestea sunt uh, dacă criteriile enumerate acolo alcătuiesc o listă exhaustivă sau doar una indicativă. Alte propuneri uh, sunt de-a dreptul lipsite de sens. De exemplu, Comisia Europeană spune că reprogramarea poate, adică solicitările de reprogramare pot uh, fi depuse începând cu 2015. Dar uh, această dispoziție deja e caducă. Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că Parlamentul European ar trebui să se implice în uh, acest uh, proces, ar trebui să exercite un control uh, democratic. La alinatul 15 din articolul 23 ar trebui să se spună acest lucru foarte clar, pentru că Comisia Europeană trebuie să fie obligată să informeze Parlamentul. Această dispoziție ar trebui și mai bine subliniată, astfel încât să nu fie nicio îndoială că Parlamentul uh, își uh, îndeplinește atribuțiile. Este un instrument destul de puternic, uh, dar nu avem orientări cu privire la utilizarea sa. Aceste orientări trebuie bine definite și de aceea aș vrea să mă rog eh, colegii să răspundă la o întrebare. Cum ar trebui să procedeze Comisia Europeană în cazul Greciei sau Franței cu privire la condiționalitățile macroeconomice? Iată, trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Care ar trebui să fie procedura corectă adoptată de Comisie? această procedură poate fi influențată de factorii politici. Cam asta au fost uh, observațiile mele și vreau să mulțumesc domnului raportor pentru cooperare. Mulțumesc. Doamna, doamna Tomașici, doriți să luați cuvântul, raportorul din umbră? Avem nevoie de o guvernanță economică solidă pentru a pune în practică politica de coeziune și pentru a avea un impact pozitiv asupra economiilor statelor membre. Sprijin implementarea guvernanței economice ca răspuns la criza economică cu obiectivul de a spori, de a încuraja uh, investițiile în Europa în uh, condițiile unei uh, austerități care împiedică accesul la credite care întârzie creșterea și dăunează economiei. Regulamentul dispoziții comune din 2013 face o legătură între, legătură între politica de coeziune și guvernanța economică în Uniunea Europeană Programele uh, aprobate trebuie să țină cont de programele naționale de reformă și de recomandările specifice de țară. Ar trebui de asemenea să stabilească măsuri care să garanteze că fondurile de investiții și fondurile de coeziune sprijină uh, politicile economice regionale și locale. Sprijin și eu ideea guvernanței economice și pentru a nu afecta predictibilitatea administrării fondului sau a uh, afecta credibilitatea, trebuie ca recomandările specifice de țară să fie actualizate an de an. Unele dintre recomandări uh, sunt făcute pentru un termen mai îndelungat și nu trebuie revizuite an de an. De aceea credem că Comisia ar trebui să uh, revizuiască politica de reprogramare. Trebuie subliniat că reprogramarea poate pedepsi nemeritat unele autorități locale și regionale, ținând cont de faptul că ele nu pot fi trase la răspundere pentru nivelele mari de îndatorare și nici nu uh, pot, pentru că nu primesc încurajare de la nivel central pentru un uh, buget uh, executat în mod echilibrat. Să vedem acum Cine ia cuvântul? Onze schaduwrapporteur. Mulțumesc, domnul uh, Van Mintenborg. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, vorbim aici despre administrarea transparentă a programelor și din, din punctul de vedere al condiționalităților macroeconomice. Credem că orientările Comisiei reprezintă un pas bun înainte, dar avem și probleme. Parlamentul European uh, dorește să fie informat în legătură cu ceea ce se întâmplă și cu rezultatele măsurilor pe care noi le adoptăm. Trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile în uh, practică, pentru că, așa cum spun englezii, testul uh, budincii se dă la masă. Deci, orientările ar fi foarte bună, dar trebuie să vedem cum se aplică la fața locului. Trebuie să punem degetul pe pacient, să-i luăm pulsul. Deci, pe lângă orientări, ar trebui să avem și un dialog structurat cu comisia pentru a afla uh, care sunt uh, rezultatele măsurilor noastre. Mulțumesc. Doamna Anderson dorește să ia cuvântul acum? Da, după cum știți, Parlamentul s-a opus introducerii condiționalității macroeconomice în politica macroeconomică în politica de coeziune din mai multe motive. Din punctul de vedere al, al partidului meu, Sinn Féin, această uh, condiționalitate pune în pericol suverenitatea economică și crea probleme pentru uh, statele membre care își vedeau hotărârile economice uh, luate din uh, guvern și puse în mâinile Comisiei. Insistăm uh, și acum că acum uh, în realitate uh, în loc să încurajeze uh, creșterea economică, măsurile de coeziune uh, au pus uh, piedici, uh, mai ales uh, prin faptul că aceste fonduri uh, europene sunt scutite, sunt excluse din calculul uh, deficitelor bugetare. Uh, au exclus uh, contribuția statelor membre la planul Juncker de uh, încurajare a uh, investițiilor și cheltuielilor. Noi credem că este nevoie ca statele membre să fie încurajate să investească ele însele în regiunile care au nevoie de investiții. Noi uh, susținem uh, o poziție împotriva austerității și încercăm să limităm efectele macrocondiționalității la nivel european. Avem preocupări legate de ce înseamnă, de fapt, uh, suspendarea în legătură cu programele care beneficiază de fonduri structurale sunt uh, sigur că toate aspectele la care m-am referit doresc să fie evitate și de a comisia noastră. Bun. Dacă următorul vormitor, doamna Maletici, Da, cred că este foarte important și problema e foarte complexă. trebuie să ne dăm seama că nu există o soluție uh, care să rezolve problema în toate statele membre. Unele statele membre au um, oficii naționale, altele au programe uh, regionale, programe operaționale regionale, programe operaționale naționale. Unele state membre au transmis uh, aceste programe la timp, altele nu. Deci sunt foarte multe diferențe de la un stat la altul. Trebuie să fim uh, conștienți de faptul că nu există creștere regională dacă statul membru în care se află acea regiune are probleme cu deficitul uh, bugetar. Deci, politica de coeziune ar trebui să-și propună să rezolve și această problemă. Ar trebui să încercăm să creăm un mediu sigur pentru investiții, o piață stabilă a finanțelor și o funcționare bună a finanțelor publice. Deci trebuie consolidare fiscală pentru că vedem în multe state membre faptul că datorită acestor instrumente, datorită uh, sau din cauza consolidării fiscale, politicile de coeziune și punerea în aplicare a proiectelor este pusă în pericol ar trebui să încercăm să găsim soluții pentru a utiliza politicile de coeziune în sensul rezolvării problemelor de guvernanță economică. Comisia ar trebui să nu uite de asemenea că nu e ușor să găsească o soluție universală, pentru că situația este diferită de la un stat membru la altul. Dacă ne dorim să avem succes, ca aceste orientări să aibă succes, ele ar trebui să rămână simple, trebuie să țină cont de diversitatea europeană și, de asemenea, să permită timp de reacție foarte scurt. Um, nu ne permitem să amânăm punerea în aplicare a programelor operaționale din cauza unei intervenții sau unor intervenții pentru anumite măsuri care ar fi trebuit aplicate ca urmare a recomandărilor specifice de țară. Deci trebuie ca această asistență tehnică să se manifeste din momentul pregătirii uh, programelor operaționale și nu în momentul punerii în aplicare, când deja s-au schimbat poate Uh, prioritățile tematice. Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Orientările, cred, în această etapă că nu respectă acest, acest uh, criteriu și de aceea cred că ar putea să fie mai bine uh, redactată. Mulțumim, doamna Demato. Mulțumesc și mulțumesc și colegului pentru raport. Problema este controversată și anume macrocondiționalitatea a fost uh, problematică și în fosta legislatură. Știu foarte bine că, deși nu eram aici, că Parlamentul s-a bătut împotriva acestui articol. Înțelegem uh, considerentele domniei sale, dar uh, Sigur, faimosul articol 23 preocupă majoritatea forțelor politice din Parlament. Deși uh, Comisia Europeană vorbește de suspendarea fondurilor ca ultim recurs și mi-amintesc aici declarațiile fostului comisar Han anul de anul trecut, când la sfârșitul negocierilor a spus că aplicarea macrocondiționalității e prevăzută în cazuri în care statele membre uh, în mod persistent nu respectă recomandările economice și își dorea să rămână doar un instrument teoretic. aș opri aici asupra principiului inserării macrocondiționalității, care penalizează regiunile pentru un eventual component mai puțin virtuos al statului membru, astfel încât subminează unul din pilonii politice de coeziune, și anume subsidiaritatea o eventuală reprogramare ar penaliza injust organismele locale și regionale care nu sunt responsabile de îndatorarea excesivă a statelor, ba din potrivă, adesea, prin Constituție, sunt obligate să contribuie la buget. Deci, în optică unei reale uh, cooperări interinstituționale, inclusiv cu CEOR-ul, uh, subliniez că în februarie 2015, în acest uh, ultim organism, se evidențiau contradicțiile Comisiei Europene, care, pe de-o parte, în comunicarea asta din ianuarie, în ce privește flexibilitate bugetară, invită la mai mare flexibilitate în investiții, pe de altă parte susține înghețarea și reprogramarea fondurilor structurale europene pentru statele membre care nu respectă normele de guvernanța economică. Din păcate nu putem face nimic pentru moment ca să schimbăm acest articol 23, dar oricum, în comisia noastră putem să redactăm, putem să redactăm un raport care să fie măcar și cel puțin curajos, sper eu. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much. I don't see any other wishes. Mulțumesc că nu văd să mai să ceară cineva să ia cuvântul. Am să mă întorc deci către reprezentanții comisiei. Cine începe? Digi Regio? Vă rog, decideți între noastre. Da, DG Regio. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnului raportor, raportorilor din umbră și celorlalți care au contribuit. Am să încep uh, prin a vă spune de ce Comisia a publicat aceste orientări. De, practic, adoptarea acestor orientări provine dintr-o declarație publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene, în care Comisia s-a angajat să publice orientările pentru a clarifica un număr de probleme cu privire la așa numita prima parte a articolului 23 de la, deci aliniatele de la 1 la 6. Orientările se referă deci numai la clarificări privind alineatele 1 până la 6 din articolul 23 și mai ales la faptul că comisia, așa cum se spunea în declarație, va explica uh, noțiunea de revizuire și uh, tipurile de amendamente care vor urma. Definiția um, acțiunilor eficiente se dă acolo o indicație cu privire la circunstanțele care pot duce la o suspendare a plăților în cazul acțiunilor ineficiente din, din partea statelor membre și criteriile pe care Comisia le consideră relevante pentru a determina suspendarea programelor ca și uh, dimensiunile acestor uh, suspendări. Deci orientările au fost uh, adoptate în iulie anul trecut și se referă la o serie de aspecte care au fost deja sniate aici. Aș vrea să clarific doar faptul că acordurile de parteneriat și programele care sunt adoptate, atunci când sunt adoptate, trebuie să răspundă recomandărilor specifice de țară și asta înseamnă că trebuie să țină cont de cele mai recente recomandări ce țin de politica economică. Deci, acesta este un element uh, care sperăm că va asigura faptul că programele nu vor trebui modificate, cel puțin pe termen scurt. Și de aceea, regulamentul spune că că revizuirea poate să aibă loc doar între 2015 și 2019. Orientările sublinează de asemenea faptul că Comisia preferă uh, stabilitatea un, unui sistem de reprogramări frecvente, tocmai din cauza um, naturii structurate acestor uh, politici. În cazul unor reprogramări, atunci reprogramarea va avea loc numai atunci când Comisia consideră că există un impact superior vom programa anumite intervenții, deci, ținând cont, desigur, de sarcina administrativă suplimentară pe care o implică acea reprogramare. Asta am vrut să subliniez. În orice caz, Comisia va încerca să păstreze numărul programelor modificate la un minim cât mai strict. Asta înseamnă că, desigur, vom ține cont de diferențele dintre statele membre. Anumite state membre au 3-4 programe, alte state membre au foarte multe, dar în orice caz Comisia vrea să sublinieze că vrem să ne exercităm uh, controlul într-o modalitate cât mai simplă. Și așa se explică și faptul că orientările nu se referă la toate problemele punctuale E vorba de orientări generale pentru că este important să nu uităm că legiuitorul a decis să acorde comisiei puterea de discreție la un moment dat și ținând cont de diversitatea situație din, de la un stat membru la altul, desigur, era clar că nu există o soluție universală. În ceea ce privește revizuirea și tipurile de amendamente, vreau să repet faptul că Comisia, fie că există recomandări specifice de țară sau recomandările Consiliului, Comisia va transmite solicitarea sa numai târziu de patru luni după adoptarea regulamentului uh, dispoziții comune. Iar uh, Comisia va menționa întotdeauna programele care trebuie consolidate. pentru că recomandările uh, specifice de țară uh, nu uh, țin cont întotdeauna, nu au menționat programul care trebuie modificat. Deci, până la urmă, statul membru are atribuția de a alege care dintre programe sunt redimensionate sau reduse. Conform principiului subsidiarității, Comisia nu poate să mm, controleze fiecare mic detaliu. Atunci când Comisia consideră că există programe de importanță critică, atunci poate să ceară ca respectivul program să nu fie afectat în urma unei revizuiri din partea statului membru. Orientările de asemenea uh, enumeră o serie de elemente cu privire la ceea ce așteaptă Comisia de la statul membru în propunerile sale. Pe baza răspunsurilor statelor membre, Comisia va evalua dacă eh, elementele necesare sunt sau nu eh, prezente. Apoi, orientările se referă la circunstanțele care pot duce la suspendarea plăților, în general un caz clar este că atunci când statul membru nu răspunde deloc, atunci uh, cea mai eficientă acțiune din partea Comisiei este suspendarea plății. În cazul unei propuneri din uh, partea statului membru, uh, sigur, conform listei din orientări, Comisia va evalua dacă există o acțiune eficientă, efectivă, eficace sau nu și dacă nu există o astfel de acțiune de remediere, poate uh, recurge la suspendarea plăților. Și poate spune și până când. Nu în ultimul rând, orientările se referă la criteriile de suspendare a programelor. Uh, Aici se subliniază faptul că vor fi luate în calcul trei principii. Suspendarea va trebui să fie proporțională și eficace, adică suspendarea va fi minimă pentru a încuraja statele membre să rezolve de la sine problema. Decizia statului membru va fi desigur respectată și impactul acestei suspendări asupra statului membru va fi luat în calcul. Apoi, orientările spun că uh, factorii uh, precum nivelul șomajului, nivelul uh, recesiunii economice uh, vor fi de asemenea luați în considerație. Faptul că nu este menționat Parlamentul în aceste orientări se datorează faptul că Parlamentul nu figura în acea declarație a Comisiei. În orice caz, Comisia va respecta, fără îndoială, prevederile alantului 15. Parlamentul va fi informat în legătură cu stadiul punerii în aplicare, stadiul punerii în aplicare a acestui alinat și veți fi informați imediat atunci când se întâmplă ceva care ar putea duce la o suspendare, când se declanșează anumite semnale de alarmă. Și, desigur, rămânem deschiși unui uh, dialog uh, structural, adică Parlamentul poate invita Comisia pentru a discuta despre respectarea acestui articol. Și, în ultimul rând, aș vrea să mă refer la anumite comentarii pe care le-am auzit aici, de exemplu, cu privire la sarcina administrativă. Da, Comisia este conștientă că orice reprogramare, chiar dacă e ținută la minim, poate implica o sarcină administrativă suplimentară pentru statul membru, dar de asta am spus că reprogramarea va fi lansată doar în cazul în care impactul este mai mare în comparație cu situația din acel moment. Apoi, cred că m-am referit la mai multe alte elemente. Apoi, în ceea ce privește suspendarea și impactul la diverse nivele de guvernare, aș vrea să subliniez că suspendarea nu se produce din cauza magnitudii problemelor economice ci din cauza acțiunilor neeficiente din statul membru respectiv. Nu se vor confrunta cu suspendări neapărat statele membre care au cele mai mari probleme economice. Și vreau să subliniez încă o dată faptul că Comisia așa cum au cerut anumiți uh, parlamentari, va reacționa rapid, pentru că, desigur, dorim să evităm orice suprapunere a semestrelor europene. Deci, orice solicitare ar trebui să fie rezolvată înainte de adoptarea noilor recomandări, recomandări specifice de țară. Și cred că asta a fost totul. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you for this detailed explanation. Președinte, mulțumim pentru explicații. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul de la Direcția Generală ECFIN, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc celor care au luat cuvântul aici. După cum a spus colegul meu de la DG Regio, liniile directoare, într-adevăr, se referă strict la primul capitol al uh, mecanismului, deci reprogramarea. De aceea nu trebuie să intrăm în detalii în legătură cu partea a doua a mecanismului astăzi, însă aș dori doar să vă reamintesc că niște puncte de natură generală în legătură cu macro, uh, macro condiționalitatea macroeconomică, deci în primul rând nu articolul 23 se referă la regiuni, și uh, regiunile sunt afectate de politicile uh, de proastă calitate și nu poate exista uh, uh, o dezvoltare a regiunilor când există asemenea greșeli. Noi am analizat cu atenție preocupările Parlamentului European la procesul de negocieri în ambele părți ale mecanismului există o serie de măsuri de salvgardare care au fost uh, adăugate la macrocondiționalitate și încă ceva în ce privește cofinanțarea în contextul pactului de creștere și stabilitate, pentru că s-a referit la așa ceva una din întrebări. Vă reamintesc că angajamentul Comisiei pentru a utiliza pe deplin flexibilitatea permisă de acest pact de creștere și stabilitate în ce privește investițiile publice, sigur, într-un mod responsabil din punct de vedere fiscal, de aceea Comisia a publicat o comunicare pe 13 ianuarie care înfățișează abordarea Comisiei în acest sens pentru a stimula creșterea în, într-un mod responsabil din punct de vedere fiscal. Această comunicare este acum discutată la grupurile de lucru ale Consiliului și probabil va intra în vigoare curând. Deci, sigur că, iată, ea cuprinde toate informațiile relevante și cu asta am încheiat, vă mulțumesc. Mulțumesc. Spune președinta, vreau doar să spun că, din punct de vedere al comisiei noastre, acest raport e foarte important pentru că e un fel de continuare a muncii din fosta legislatură și pentru că dorim să demonstrăm că rolul Parlamentului este unul foarte important în întregul proces de punere în aplicare și că noi uh, facem o supraveghere a întregului sistem pentru a garanta o, o poziție de egalitate pentru toate statele membre și regiunile pentru a-și putea realiza scopurile sub egida politicii de coeziune. Și acum are cuvântul domnul Blanco Lopez la finalul discuției. Bine, vă mulțumesc și mulțumesc tuturor pentru contribuții și reflexii. Acum nu vom redeschide discuția conținut, cu privire la conținutul articolului 23. Nu, trebuie să vedem cum putem să aducem contribuția la o aplicare echilibrată, justă și, și mă rog, rațională, rezonabilă să vedem ce rol poate juca și Comisia Regii în semestrul european, să vedem ce rol poate, putem noi juca atunci când e vorba de a aplica condiționalitatea. Și asupra rolului Parlamentului voi dedica atenția în uh, raport. Bun, eu mulțumesc tuturor contribuțiilor, însă aș vrea să mă întorc la o reflexie uh, pe care am mai făcut-o în introducere, că m-a preocupat uh, ultima luare de cuvânt pentru că am ascultat uh, că, da, si, sigur că investițiile, fondurile, uh, investițiile regiunilor și entităților locale pot fi, pot uh, fi influențate de către proasta gestionare a unui stat și a unei administrații centrale. De aceea trebuie să respingem o situație în care regiuni sau administrații locale să, să fie penalizate ca o consecință a unor uh, reprogramări din cauza că nu s-au respectat angajamente macroeconomice la nivel central, în administrația centrală. Pentru noi nu e vorba doar de bună gestionare la nivel teritorial sau local, ci că, iată că regiunile pot fi afectate de faptul că nu se îndeplinesc angajamentele la nivel central. De aceea, trebuie să vedem uh, cum să evităm uh, situații de acest gen. După cum s-a spus aici, uh, să nu cumva să se agraveze niște situații economice care deja sunt destul de proaste. Deci vom prezenta un raport echilibrat, știind că, bun, nu punem sub semnul întrebării un articol care deja există, și deci nu uh, repetăm o dezbatere care deja a avut loc, ci e vorba de a căuta mecanisme care să dea Parlamentului un uh, rol de garant al aplicării principiului condiționalității și, de asemenea, ca această aplicare, repet, să fie justă și să fie echilibrată. De aceea, cred că din uh, luările de cuvânt uh, ale raportelor din umbră și nu numai, uh, rezultă voința implicită de a ajunge la un acord pe o temă atât de importantă, așadar eu voi menține acest spirit de acord ca să putem ajunge până la votul final al raportului la un consens. Dar și în ultimele, în urm- mă scuze, în următoarele zile și înainte de a-l trimite oficial către raportorii din umbră, le voi transmite Uh, schița mea de raport ca să poată deja să, introduce completări, să introducă acele completări pe care le vor considera de cuvință. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, pentru această dezbatere interesantă. Acum uh, am încheiat ordinea de zi pentru sesiunea de dimineață. Mulțumesc, însă acum continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Deci invit uh, coordonatorii să rămână în sală pentru o discuție cu ușile închise. The rest of the colleagues will see each other. Uh, cu restul colegilor ne reîntâlnim la orele 15.